Ladies and gentlemen, let's start. Doamnelor și domnilor, haideți să începem, vă rog. Vă mulțumesc pentru prezență. Trebuie să spun că domnul Bütikofer are și mai, puțin carism, și mai puțină carismă decât domnul Van Rompuy. One victim must be uh, always. Mă rog, totdeauna există o victimă. report by Herman van Rompuy about the uh, summit last week. Uh, săptămâna trecută am avut o întâlnire uh, cu Herman van Rompuy cu privire la perspectivele bugetare uh, și cam tot așa s-a desfășurat. Deci ne începem cu cei mai buni dintre cei mai buni, atâția cât suntem în sală. vă mulțumim pentru prezența la această audiere cu privire la provocările și oportunitățile în cadrul relațiilor UE-Asia. Mă bucur să avem în mijlocul nostru pe doamna profesor uh, Filomena Murray de la Universitatea din Melbourne, până curând uh, profesor asociat la Universitatea din Bruj și care a deținut uh, Catedra Jean Monnet de acolo. De asemenea, salutăm pe doamna dr. Yo Lai Wei, director al Centrului UE din Singapore, de asemenea profesoară la Universitatea din Nanyang, Uh, profesor de uh, relații și afaceri internaționale și de asemenea salutăm și pe domnul Jonathan Holzlach, care a trecut strada de la Institutul uh, de Studii Sinologice Contemporane din Bruxelles ca să vină la noi. Această dezbatere este de maximă importanță pentru că ea abordează cele, cele mai importante, dacă nu chiar cea mai importantă chestiune care vizează redefinirea rolului UE ca actor global în contextul prezent. Ce? Sigur, relația UE-Asia este de maximă importanță nu doar în plan economic, ci Uh, și uh, social și politic. Știu că acum uh, relațiile economice și comerciale sunt cuprinse într-un dinamism deosebit. Se vorbește și despre proiectul unui acord de liber schimb uh, care are o motivație mult mai mult dincolo de dimensiunea politică. Deci avem, iată, multe lucruri de dezbătut și acum am uh, plăcerea să îi ofer cuvântul doamnei profesor Filamina Mary. Um, uh, um, Mulțumesc, domnule Brock. Este o deosebită plăcere să fiu aici și mă, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere, cu atât mai mult cu cât uh, am și lucrat pentru un membru al Parlamentului European și mi-am făcut, uh, mi-am scris uh, teza de specialitate de, din Parlamentul European. Cu nu mult timp în urmă, cineva a spus că Europa s-a îmbucățit, iar Asia uh, a suferit. Într-adevăr, uh, diferențele sunt evidente și în relațiile uh, actuale, chiar dacă nu sunt aceleași. Avem în Asia mm, mișcări tectonice, am putea să le spunem, în ce privește democratizarea, liberalizarea și așa mai departe. În Uniunea Europeană, sigur, statutul este altul, dar relațiile asiatică europene sunt uh, totuși între uh, actori uh, interlocutori pe, pe, cu drepturi legale. Uniune, Uniunea Europeană trebuie să arate că are un mesaj consistent, că se angajează cu un leadership și o agendă politică consecvente. Sigur că, de cealaltă parte, a mesei de dezbateri. Uh, contextul asiatic nu este foarte clar, nu este foarte clar cine este uh, principalul interlocutor sau care sunt în principalii interlocutori. Uh, peisajul este foarte pestrit și um, de aceea este foarte important pentru Uniunea Europeană să se angajeze cu țările asiatice nu numai prin prisma acordurilor de liber schimb, ci să includă în toate negocierile sale și elemente de mediu, de acces la piețe, de ocuparea forței de muncă, de a include uh, uh, și uh, alte aspecte prin care Uniunea Europeană să nu fie scoasă în afara anumitor uh, organisme uh, acum în curs de constituire în Asia. Uniunea Europeană trebuie să se vadă mai degrabă ca partener în uh, relațiile cu Asia decât ca o mare putere în relație cu Asia. Deci relația este odată complexă din punct de vedere politic și este și plină de multe contradicții. Există unii care văd în Uniunea Europeană uh, doar un partener comercial fără vreo contribuție la securitatea zonei. Sigur, uh, Uniunea Europeană este un partener tradițional în materie de securitate prin multe instrumente netradiționale și are multe activități de menținere a păcii uh, legate de migrație, de siguranță alimentară și așa mai departe. Deci cu toate că Uniunea Europeană se vede ca un actor economic, totuși uh, uh, nu trebuie uitate nici asistența politică și de dezvoltare, atât formele sale, formelor tradiționale, cât și cele novatoare. Simetria în relația euroasiatică presupune să putem înfrunta uh, provocările recunoscând recunoscând uh, interlocutorii asiatici uh, ca pe niște egali, cu uh, o pondere corespunzătoare în regiunea lor. Sigur că simetria trebuie să existe și în ce privește relațiile euroasiatice pe de-o parte, ci și euroatlantice pe de altă parte, cu Statele Unite. În ce privește rolul Chinei în regiune, pot să vă spun că în timp ce uh, acordul UE-SUA cu privire la Asia-Pacific, uh, care a fost semnat în iulie, este unul foarte util, este totuși foarte important să nu fie uh, să, ca poziția Statelor Unite să nu fie singura care prevalează. Uniunea Europeană, sigur, este un mediator, este un negociator în acordurile internaționale, dar Uniunea Europeană nu trebuie să se identifice întru totul cu partenerul Statele Unite. Pe de altă parte, uh, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci partenerii interlocutorii asiatici uh, se vor orienta mai mult uh, înspre parteneri de discuții și de dialog din propria regiune. Trebuie să existe și o simetrie în ce privește aspectele sociale. Eh, statutul lucrătorilor, sta, eh, drepturile omului eh, au o actualitate cu totul diferită într-o regiune și în cealaltă. Și sigur că Europa are o viziune mult mai diferențiată pe aceste teme decât Asia. Uniunea Europeană este un lider în regionalismul legiferat și guvernat corespunzător. Asia nu consideră că un astfel de model de guvernanță este neapărat binevenit. Deci există o serie de uh, provocări la uh, a formula o politică cu o regiune care este complexă și care încă nu are o arhitectură comparabilă cu cea europene. Uh, sigur că uh, promovarea valorilor uh, de o parte sau de alta e posibilă doar atunci când există disponibilitate pentru asta. Uniunea Europeană vrea să ocupe locuri mai importante, poziții mai importante în Asia și acest lucru este recunoscut. Dar Uniunea, Uniunea Europeană și Europa trebuie să arate că este și disponibilă să devină un partener egal pentru Asia. Deci, ideea este cine este primul care uh, ajunge să formuleze un discurs politic, o agendă care este coerentă și uh, consecventă. Pentru că acest lucru este principalul element care creează încredere. Acest lucru este premisa, pe de altă parte, a uh, realizării primelor acorduri regionale și modelul ASEAN este uh, grăitor. Acum se pune întrebarea, are nevoie Uniunea Europeană de o nouă strategie? Uh, nu cred. Numai că problema este că uh, Asia este extrem de diferențiată și împărțită. Sigur, Uniunea Europeană trebuie să uh, țină cont de faptul că are, are o serie de politici care nu sunt recunoscute în regiunea respectivă ca politici europene. De exemplu, Uh, Uniunea Europeană a fost uh, foarte puternic implicată în uh, a reduce consecințele marelui tsunami. Acest lucru nu este însă recunoscut acolo ca atare. Uniunea Europeană trebuie să arate că participă, că contribuie, dar nu trebuie să lase impresia că este în continuare arogantă, colonială sau are o atitudine, să zicem, postcolonială. Sigur că Uniunea Europeană a acumulat foarte multe experiențe pe care le poate împărtăși acum, însă există acest risc uh, de a fi acuzați de snobism, uh, de aroganță care nu ar ajuta Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este suficient de matură să spună că, de exemplu, avem o problemă majoră cu uh, uh, criza Eh, dar eh, suntem un, eh, Europa poate fi un lider inteligent în formuri internaționale. Cred că Uniunea Europeană trebuie să aibă o, un, un task force propriu pentru rezolvarea a coerenței europene. De asemenea, cred că trebuie să existe un ambasador desemnat al UE pentru regiunea ASEAN și nu mai mulți ambasadori al statelor membre care să se ocupe de asta. Deocamdată, dacă deocamdată UE ține, face parte dintr-un grup de prieteni ai ASEAN, dar cred că principiile democrației și guvernanței pe care Uniunea Europeană le arată peste tot uh, pot, uh, uh, poate fi arătate și, pot fi arătate și în ASEAN, așa cum sunt arătate și demonstrate față de Australia și alte țări din regiune. Deci percepțiile sunt foarte diferite și trebuie să ținem cont de toate aceste percepții diferite atunci când se formulează politicile respective. Uniunea Europeană trebuie, evident, să vorbească pe un singur glas. Trebuie să fie consecventă în ce privește politicile și uh, coerența str- uh, strategică în politici. Trebuie să existe și o coerență uh, la nivelul personalului. Interlocutorii trebuie să știe cui exact îi se adresează, care este președintele care vine la întâlnire și așa mai departe. Și trebuie să existe și o uh, coerență a actorilor care sunt responsabili de o temă sau alta în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să recunoaștem rolul în schimbarea liderilor din regiune și trebuie să existe o colaborare mai strânsă cu Australia, patria mea actuală, Uh, și cu alți actori deopotrivă. În ce privește uh, chestiunile de uh, securitate și relații externe, documentul de politică al, de politici al Australiei secolul asiatic, Asian Century, arată foarte clar care sunt provocările și oportunitățile Uh, din regiune în, dintr-o perspectivă apropiată celei europene. Deci, cred că trebuie dobândite mai multe competențe cu privire la Asia, trebuie dobândite mai multe cunoștințe cu privire la Asia în Uniunea Europeană, în instituțiile Uniunii, dar și în universități aici. Deci trebuie să existe mai multă cooperare, inclusiv uh, în domeniul uh, afacerilor, așa cum este și relația transatlantică. În Uniunea Europeană există un grup formidabil de, uh, de, de oameni de afaceri, de politicieni, de actori importanți care au rădăcini în Asia și care uh, Uh, au competențe nu doar lingvistice, dar și sociale și politice. Și cred că aceste competențe pot fi exploatate într-un mod foarte profitabil în uh, relația UE cu uh, interlocutorii săi asiatici. Uh, cred că procesul de democratizare în Asia poate fi influențat pozitiv de UE, inclusiv prin aceste remodelări uh, de politici. Astfel, întâlnirea Asia-Europa sunt uh, posibilități de a arăta că suntem credibile și că Uniunea Europeană face tot fel de lucruri care sunt pozitive. Trebuie înțeles nevoia de reconciliere, mai ales pentru grupurile etnice, care uh, sunt probleme, într-adevăr, în mai multe părți ale Europei și, de exemplu, și în Birmania. De asemenea, trebuie să vedem ceea ce uh, face ca relațiile să avanseze. În ceea ce privește comerțul sau sau acordurile de liber schimb, acordurile de parteneriat. Din 1994, de la acest ultim acord, foarte multe lucruri s-au schimbat de când am avut prima strategie. Uniunea Europeană are, bineînțeles, ca provocare și uh, relația cu Statele Unite și relația acestora cu Asia cred că în multe feluri putem să spunem că trebuie să facem mai mult, trebuie să înțelegem mai bine peisajul uh, asiatic, dar Uniunea Europeană are puterea ale ei de exemplu, recunoașterea nevoii de simetrie, încercarea de a nu sparge această simetrie, um, așa cum a spus și Robert Cooper, să încercăm să folosim uh, mai mult uh, imbolduri decât uh, altceva. Și Uniunea Europeană nu a acționat momentan ca unificator, dar este destul de coerent și cred că poate să joace pe această carte. De asemenea, e vorba și de o putere etică, pentru că Uniunea Europeană este o uniune de principii și trebuie să avem grijă ca acest aspect să nu fie înțeles greșit și interpretat greșit uh, ca fiind, de exemplu, arogant, ci mai degrabă folosind acel soft power al educației, al transferului de cunoștințe și al uh, acelor puncte care apropie Asia de Uniunea Europeană folosirea ONG-urilor, de asemenea folosirea și uh, criti- um, criticarea Parlamentului European, de exemplu, felul în care răspunde la critică Parlamentul European, toate acestea contează. Parlamentul European, mai ales în ceea ce privește guvernanța, are un rol extrem de important. Cred că acesta este un vehicol foarte puternic și cred că, într-adevăr, există un potențial de a face mai mult momentan. Care este, deci, mesajul pe care Uniunea Europeană și, a, în general, Parlamentul pot transmite Asiei? Uh, coerența și uh, faptul că eurozona are într-adevăr acum uh, de uh, anumite provocări cu care trebuie să se confrunte, dar că vrem să vorbim de aceste provocări cu prietenii noștri din Asia. Acesta cred că ar trebui să fie mesajul care să vină din UE. Apoi lucra, trebuie lucrat pe parteneriatele transpecifice, Care este posibilitatea în care Uniunea Europeană poate folosi aceste parteneriate? Care, pot uh, fi, care poate fi rolul regional? Poate că Uniunea Europeană poate vorbi cu membrii acestor parteneriate și să evalueze dacă China poate sau nu să facă parte din acest uh, acord. Uniunea Europeană are multe provocări, are multe provocări pentru că acest peisaj asiatic este foarte divers, fie că e vorba de alianța cu Pacificul, fie că e vorba cu estul Asi- de estul Asiei sau de ceea ce face, fac Statele Unite și de recunoașterea unui rol din ce în ce mai puternic pentru India. Asia este deci un continent foarte divers și o regiune foarte diversă. Este foarte greu să ai o politică unită, dar cred că este important ca totuși mesajele care trans, sunt transmise către această zonă să fie foarte unitare. Mulțumesc! Mulțumesc care cuvântul acum. Uh, doamna Io Wei. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat uh, la această audiere publică pentru ca să pot lua cuvântul aici. Cred că este un semn foarte bun faptul că Parlamentul este interesat de acest subiect pentru că, după cum știm, după tratatul de la Lisabona, Parlamentul are un rol mult mai important de jucat în ceea ce privește politica Uniunii și pentru un angajament uh, mai larg în direcția Asiei, rolul Parlamentului European este esențial. După cum a spus și Filomina înainte, în prezentarea sa, o abordare cât se poate de amplă la, pentru as, în direcția Asiei trebuie să fie făcută la toate nivelurile. Atunci când vorbim despre relațiile dintre Uniunea Europeană și Asia, e oarecum precum și bluza mea uh, colorată. E totul colorat și cu multe puncte deschise la culoare. Dacă încercăm însă să ne gândim doar la atmosfera din Bruxelles în această direcție, atunci nu este suficient din această perspectivă să tratăm lucrurile. De la începutul secolului 21, cred că Uniunea Europeană și Asia au avut din ce în ce mai mult de a face una cu cealaltă printr-o serie de platforme în care au colaborat. Am revitalizat așa numitul dialog interregional între UE și ASEAN. Am creat forumuri noi, precum întâlnirea UE-Asia, pentru a putea, putea Um, desfășura mai multe dialoguri uh, împreună cu partenerii precum uh, China, Japonia, India. În al doilea deceniu din secolul 21 există în continuare însă senzația că parteneriatul UE-Asia nu a ajuns încă la maximul potențial al său și că trebuie făcut mai mult pentru a realiza acest lucru. De ce este așa însă? Cred că e vorba de faptul că noi nu am reușit să uh, acceptăm uh, diferențele care ne separă sau asimetriile care există în momentan, uh, momentan de care vorbea și Filomena. Și în dialogul pe care îl purtăm uh, momentan există prea, multe, prea multă retorică și prea puțină substanță. Dacă vrem să avem o relație bună între Uniunea Europeană și Asia, una fructuoasă, trebuie să avem o abordare pe termen lung și să încercăm să adoptăm uh, o abordare pozitivă și cât se poate de largă. De ce mă gândesc aici la o abordare pe termen lung? Pentru că știu că politicienii câteodată tind să facă altfel. Avem nevoie însă de o viziune pe termen lung, pe când, pentru că, în ciuda tuturor retoricilor uh, pe care le auzim despre Uniunea Europeană care este în decădere, ea rămâne în continuare o putere economică foarte importantă. În continuare, uh, comerțul rămâne la 30% constant cu Uniunea Europeană și Asia va crește și ea în uh, importanță din punct de vedere economic și din alte puncte de vedere. De aceea nu mai putem să ne ignorăm pur și simplu unul pe celălalt și de aceea e nevoie de o privire de ansamblu pe termen lung pentru a vedea cum putem să susținem acest parteneriat. Trebuie însă să știm cum să ne apropiem unul de celălalt cu încredere și cu pragmatism, pentru că este nevoie să ne angajăm într-un dialog uh, între egale, așa cum s-a spus deja de către colega mea, care a subliniat de asemenea faptul că trebuie să avem o vedere foarte clară prin care putem negocia diferențele noastre, prin care ne putem gestiona așteptările. Vorbesc aici de percepția globală, vorbesc de această relație care trebuie să țină cont și de percepția celuilalt, de prioritățile și interesele fiecăruia și trebuie să ne negociem interesele, nu trebuie să încercăm neapărat să eliminăm diferențele, că nu aceasta este ideea, diferențele acestea vor continua să existe, dar ideea este că trebuie să le negociem într-o manieră foarte abilă și cel mai important este că trebuie să ne gestionăm așteptările, ceea ce așteptăm, ce așteptăm de la fiecare dintre noi. Ce sperăm să să obținem de la acest parteneriat. Cred că există foarte multe schimbări care au loc în Asia și în Europa, atât în, în acest mediu cât se poate de, de uh, divers. Europa trebuie să se confrunte cu o diversitate, cu uh, provocări, cu inegalități din ce în ce mai mari, iar uh, pericolul este că fiind dat că toată lumea crede că are problemele sale proprii, să ne încercăm să devenim din ce în ce mai insulari și să ne uităm numai la noi. Și deci uh, să nu mai avem privirea pentru celălalt și deci să nu mai încercăm să intrăm în legătură cu celălalt. Multe din aceste probleme sunt legate una de, celela, de cealaltă și trebuie să lucrăm împreună, trebuie să încercăm să rezolvăm toate aceste provocări. Este momentul acum să ne gândim la interdependența care ne leagă și să încercăm să vedem cum uh, putem să ne ajutăm unul pe celălalt pentru a avea un parteneriat puternic. Uitându-ne înainte către parteneriatul posibil, trebuie să fim întotdeauna conștienți de diversitatea și complexitatea instituțiilor și istoriei acestor instituții în general. Filumena vorbea de Asia, de felul în care putem avea o voce comună în direcția Asiei. Și există instituții momentan care sunt în concurență una cu cealaltă. Instituții care au, uh, sunt membre în diferite acorduri. Uh, Având în vedere această arhitectură foarte complicată, Asociația ASEAN este extrem de importantă ca instrument, pentru că ASEANul este din ce în ce mai mult un partener foarte serios în acest, pe acest um, tablou în care uh, putem să acceptăm că Asia, de exemplu, este un uh, jucător din ce în ce mai important în această regiune, în această arhitectură. Este de aceea important ca Uniunea Europeană să își uh, îmbunătățească, să-și uh, sporească angajamentul față de Asia, ASEAN. Și aceasta se poate face printr-un respect reciproc, așa cum s-a spus deja, un respect reciproc uh, între egali. Uniunea Europeană trebuie să își uh, facă timp să asculte și uh, interesele ASEANului și ASEANul să încerce să vină mai degrabă în întâmpinarea Parlamentului în ceea ce privește interesele sale și nu să încerce doar să-și afirme valorile și normele. Uniunea Europeană trebuie să-și articuleze mai clar interesele în fața partenerilor săi uh, din ASEAN și, în acest sens, uh, înțelegerea priorităților fiecăruia dintre noi, negocierea diferențelor pentru a ajunge la un numitor comun sunt cele mai importante obiective. Atât ASEANul cât și Uniunea Europeană trebuie să se bazeze mai puțin pe retorică și trebuie să fie mai deschiși în ceea ce privește dialogul, negociindu-și diferențele și gestionând diferitele așteptări, în ciuda faptului că există voci diferite în Asia, cred că o așteptare esențială de la Asia din partea Uniunii Europene este încercarea de a găsi un interes comun prin care Uniunea Europeană poate să-și rezolve problema datoriei suverane și în același timp să facă pași pentru a ieși din criză iar noi apoi putem să încercăm să lucrăm împreună pentru a stabiliza economia globală și pentru a încerca să combatem volatilitatea piețelor. Avem de asemenea interese comune atunci când lucrăm împreună. Mă gândesc aici la o, un model de creștere economică mai sustenabil, la chestiunea socială, problema șomajului, problema șomajului structural și inegalităților care cresc din ce în ce mai mult în societățile noastre. Dialogul și politicile care ne ajută să înțelegem astfel de aspecte trebuie să fie îmbunătățite. Cred că guvernanța în Asia și în Europa ar trebui să aibă un schimb de idei politice pentru a vedea cum putem avea o abordare mai generală pentru, de exemplu, a reforma sistemele de educație și a echipa generațiile tânere cu, tinere cu acele instrumente care sunt necesare într-o lume care este în permanentă schimbare. Cred că există multe de câștigat dacă îmbunătățim colaborarea și cooperarea în domeniul uh, cercetării științei și, uh, în general, în educație. Cred că această interdependență la nivel global a facilitat, uh, a, împiedicat statele membre să mai poată acționa singure, independente. Trebuie să lucrăm din ce în ce mai mult împreună pentru a face față provocărilor, pentru că știm că suntem, uh, de fapt, interconectați, chiar dacă ne confruntăm cu fiecare cu câte o problemă. Mă bucur de discuțiile care vor avea loc și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă, eu. Și acum uh, o să-i dăm uh, cuvântul domnului uh, brief Mulțumesc, domnule Fără În scurtă prezentare o să mă refer la trei aspecte. În primul rând, UE nu a beneficiat foarte mult de uh, această creștere a Asiei în ultimul deceniu. Nu trebuie să înțelegem de la sine că lucrurile se vor îmbunătăți neapărat în, ultimii, în următorii ani. Și cel mai bun mod este să ai o politică bună pentru vecinătate, dură pentru vecinătate și una mai flexibilă față de Asia. E un element cheie dacă vrem să începem o nouă fază de stabilire a strategiilor europene. Am avut peste 100 de misiuni comerciale cu Asia, 650 de miliarde de euro în investiții în Asia, dar dacă ne uităm la uh, balanța comercială globală, ca punct de referință pentru factorii de decizie, se pare că deocamdată avem o relație deficitară cu Asia, în ciuda uh, veniturilor din investiții și a stimulentelor comerciale. Totuși, deocamdată UE nu pare să își rezolve parteneriatul deficitar din punct de vedere economic cu Asia. Și asta nu este doar din vina Chinei. Cu excepția a trei țări, avem uh, relații deficitare cu toate economiile din Asia. În ceea ce privește cooperarea internațională, important de observat este că nu ne îndreptăm către ceea ce numim o convergență a normelor. Dacă ne uităm la structurile de vot ale marilor puteri în adunarea generală ONU, în Consiliul Drepturilor Omului, cu excepția Japoniei, e clar că suntem foarte separați în ceea ce privește prioritățile și aspirațiile în politica la nivel global. În ceea ce privește parteneriatul strategic cu jucători importanți, cum ar fi India, China, Japonia, nu avem o bază prea solidă în ceea ce privește cooperarea, securitatea și eficientizarea uh, în abordarea principalelor provocări internaționale. Apoi, un al treilea aspect ar fi că Eh, nu stăm prea bine nici la percepție. Când comparăm perspectiva țărilor din Asia pentru perioada 2010-2012 cu cea din 2006-2008, vedem că perspectiva Asiei asupra Europei um, s-a înrăutățit destul de mult în aceste două perio- față de aceste două perioade. Nu avem timp să intrăm în detaliu, dar per ansamblu Bilanțul acestui schimb de un deceniu dintre UE și ASE nu e încurajator pentru UE. La ce să ne așteptăm uh, de la viitor? După părerea mea, Asia se îndreaptă către un viitor destul de dur pe care trebuie să îl uh, înțelegem. Vor fi turbulențe destul de mari din cauza a două elemente. În primul rând, această creștere dezechilibrată. Dacă ne uităm la situația economică a Chinei, cred că e clar că vor exista probleme, pentru că nu există niciun consens în Beijing cu privire la modul în care trebuie să fie rezolvată această lipsă de echilibru. Restul Asiei devine din ce în ce mai dependentă de acest motor de creștere nefiabil și, evident, elitele politice din țările asiatice uh, se vor confrunta cu mișcări sociale din ce în ce mai mari, nesiguranță și limitarea legitimității. Un al doilea element este schimbarea echilibrului puterii. Antevorbitorii mei au vorbit despre asta. Creșterea Chinei uh, este întâmpinată cu tendințe către um, lipsă de echilibru de ce spun asta? De ce spun că asta poate să fie o problemă? Nu cred că se înțelege de la sine că abordarea rațională care se regăsește în prezent în majoritatea um, alegerilor făcute de China s-ar putea să persiste în timp. s-ar putea ca aceste lipse de echilibru și de incertitudini să ducă și la o dezechilibrare a abordării uh, cooperării regionale și un alt pericol ar fi naționalismul în creștere, care nu face decât să îngreuneze cooperarea. Ce înseamnă asta pentru Europa? Există 10 preocupări la care mă gândesc. Nu o să le menționez în detaliu pe toate aceste 10, dar cred că uh, prima dintre ele trebuie menționată. Trebuie să ne așteptăm ca aceste puteri în creștere în Asia și în China um, folosesc un naționalism foarte ferm și nu dau dovadă de înclinația de a se îndrepta către uh, deschidere și reforme fundamentale și dacă nu există politici comerciale, uh, acest lucru nu va face decât să crească lipsa de echilibru. Și un al treilea lucru cred că trebuie să fie menționat aici, și anume multilateralismul care a fost un punct de bază în politica noastră externă, dar având în vedere lipsa de conectare cu partenerii noștri asiatici, cred că trebuie să vedem cât de în ce măsură putem face, putem exercita influență prin acele canale deja cunoscute. Nu o să mă refer la restul punctelor, poate o să revin la ele pe durata întrebărilor și răspunsurilor ce înseamnă asta pentru uh, politica europeană. Important este să ne stabilim bine prioritățile. Fără îndoială, Asia nu este singura regiune care merită atenția noastră. Și trebuie să începem niște strategii foarte concrete în acest sens. În primul rând, trebuie să stabilim care sunt valorile noastre și să le fundamentăm. Uh, politica nu este suficientă, trebuie să ne gândim și la alți factori de influență. Apoi, pentru a putea fi parteneri de încredere în Asia, trebuie să ne asigurăm că avem o redresare economică, lucru esențial, și, de asemenea, să existe o bună coordonare. Și um, antevorbitorii mei au formulat recomandări foarte importante în acest sens. În ceea ce privește politicile, în primul rând, uh, trebuie să ne asigurăm că maximizăm câștigurile și ne protejăm împotriva riscului. Uh, maximizarea câștigurilor, trebuie să avem o politică comercială fermă și, așa cum a spus doamna Eo, trebuie să uh, prioritizăm noile orașe care au nevoie de aceste servicii în Asia. Există noi orașe care apar și care pot să reprezinte oportunități pentru exportatorii europeni, mai ales în uh, domeniul serviciilor. Trebuie să consolidăm parteneriatele și cred că, pe hârtie cel puțin, aspirațiile pentru partenerii noștri strategici din Asia sunt destul de clare. În ceea ce privește continuarea dialogurilor, trebuie să existe uh, implicare din ambele părți. Instituțiile europene, printre care Serviciul de Acțiune Externă, trebuie să aibă capacitatea de a se coordona cu statele membre, astfel încât să avem un dialog mai consistent și partenerii asiatici să știe uh, clar ce dorim și apoi nevoile de securitate ale Asiei. Evident, există multe țări asiatice care ne cer să ne implicăm din perspectiva disputelor maritime și să sprijinim soluționarea regională și multilaterală a celor dispute. Cred că e foarte important să ne clarificăm poziția, lucru pe care am și l-am și făcut. Există însă multe nevoi de securitate asiatice care se află mai aproape de noi. În capitalele asiatice, de regulă, eh, prima întrebare pe care o aud acolo este ce poate face Europa, de exemplu, eh, pentru a promova eh, securitatea maritimă în Golful Aden din Africa. Cum puteți combate terorismul în Africa, unde există țări asiatice care au investiții? Menținerea păcii în Africa. Europa nu pare să se implice. Deci nevoile de securitate asiatice uh, au legătură și cu ce se întâmplă în vecinătatea noastră, în mare parte, și cred că trebuie să continuăm să facem din acest lucru o prioritate. Apoi, protecția împotriva riscurilor și reducerea vulnerabilității. În primul rând, asta înseamnă să evităm un deficit, un parteneriat deficitar. Adică nu trebuie să permitem, de exemplu, ca țările uh, în dezvoltare, cum ar fi China, să uh, intre uh, și să cauzeze surplus pe piețele noastre. Trebuie să continuăm să ne evaluăm produsele și serviciile și să nu uh, facem pași înapoi uh, de la încercările de a promova standardele ecologice și de asemenea să, vede, să venim cu standarde sociale mai ambițioase, chiar dacă în capitalele din Asia acest lucru nu e întâmpinat cu mare plăcere. Un al patrulea aspect, pe termen lung, este că ar trebui să ne uh, reducem dependența de mărfurile de import. Ne așteptăm ca importurile Asiei de uh, carburant și combustibil fosil să continue să se extindă în următoarele decenii și cred că este esențial pentru economia europeană uh, să facem eforturi mari pentru a reduce expunerea noastră la piețele volatile de mărfuri și la creșterea prețurilor. Și um, foarte important este să ne construim o poziție uh, de forță. Am menționat importanța redresării economice. Aceasta este o problemă care tot apare și este menționată peste tot în Europa. Va ieși Europa din această criză? Sunt întrebat. Și aici cred că trebuie să uh, le demonstrăm că nu suntem într-un declin prelungit și că uh, există totuși mulți interlocutori în Asia care așa cred că stau lucrurile. Parteneriate strategice, am încercat o evaluare a celor parteneriate în ultimii ani Cred că trebuie să încercăm să uh, le diversificăm, să le facem mai puternice, nu să încercăm să le uh, izolăm China. Să facem un fel de uh, să, să lăsăm totuși o marjă de manevră. Și în ultimul rând, așa cum am spus, cred că cel mai mare impact îl vom produce dacă putem avea o contribuție importantă la stabilitatea regiunii învecinate, adică această centură uh, lipsei de securității din, la Marea Baltică, la, prin Levant și până în Gibraltar. Prin urmare, e foarte important să avem o perspectivă largă asupra Asiei. Trebuie să uh, avem un impact asupra partenerilor din Asia, dar doar dacă reușim să devenim un jucător important în regiune. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Holslag. Și cu asta am încheiat runda de prezentări introductive și ajungem la secțiunea de întrebări și răspunsuri pentru această audiere. Și uh, dat fiind că sunt și președinte, o să mă folosesc de această poziție ca să formulez eu câteva întrebări. Am fost foarte impresionat uh, de cele trei uh, prezentări care ne-au oferit viziuni și idei foarte interesante. Aș reveni asupra unora dintre acestea. Aș începe cu anecdota aceea de la ultimul dialog Shangri-La din Singapore. Uh, discursul uh, festiv a fost uh, ținut de președintele Indoneziei. La sesiunea de întrebări și răspunsuri de acolo, președintele indonez a fost întrebat de modernator dacă consideră sau nu că Europa și Rusia ar trebui să își asume un rol în uh, chestiunile ostasiatice. Iar întrebările au fost, uh, răspunsul a fost da, evident. Rusia trebuie să joace un rol. Punct. Și atât. Și atunci vă întreb dacă ați vorbit despre așteptări uh, dincolo de soluționarea problemelor interne ale Europei, ce așteptări există față de Europa? în aceste condiții. Uh, propunerea lui Jonathan Holslag ca Uniunea Europeană să să-și asume unele din aspirațiile globale ale Asiei, ar putea această strategie propusă să, să fie una viabilă? Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți, spune președintele. Există exemple pozitive din partea stat, unor state membre care poate joacă un rol mai important decât alte state membre, care ar putea servi ca un fel de punct de plecare pentru conturarea și formularea unei poziții europene concertate. Iar doamna dr. Murray, ați vorbit despre Europa ca un posibil mediator și factor de echilibrare în aceste relații internaționale. Pentru a juca un astfel de rol, sigur, Europa trebuie să formuleze niște ambiții proprii. Uh, sigur că dumneavoastră ați uh, făcut aluzie la declarația comună a secretarului de stat Hillary Clinton și a doamnei Ashton vă spun că această declarație comună eu nu am găsit-o nici la știri la televizor și nici într-un ziar. Deci, cum ar putea în aceste condiții Uniunea Europeană uh, uh, deveni un, un factor de echilibrare? Poate vreți să elaborați puțin. De asemenea, m-ar interesa și unele detalii cu privire la modelele de guvernanță și eh, cu privire la latura eh, comercială eh, de afaceri în relația UE-Asia. Jonathan, spuneați că schimbările din Asia trebuie să se reflecte și în Europa. Am înțeles că Uh, percepția asupra uh, uh, Europei în Asia s-a deteriorat în ultimii ani. Asta reflectă cumva problematica acordului de liber schimb. Mă gândesc, de exemplu, la cursa în armării în Asia. Și trebuie să mă gândesc și la exporturile de armament ale unor actori europeni în regiune. Poate vreți să reacționați la această interpretare. Și după aceste întrebări uh, și răspunsurile la aceste întrebări, cred că o să dau curs și eu unei a doua runde de întrebări și răspunsuri. Mulțumesc. În ce privește așteptările asiatice față de UE, uh, pot să spun că UE este privită ca un uh, actor economic major. Asta cu certitudine. Și tocmai de aceea dorim ca Uniunea Europeană să își soluționeze criza prin care trece. Deci noi vedem în UE un actor economic, în primul rând, dar vedem și un uh, actor uh, cu un rol de jucat în chestiuni de securitate uh, care sunt rezolvate prin metode netradiționale. Deci, uh, UE este un partener de nădejde în forumul uh, ASEAN-Europa, uh, unde, iată, UE poate să-și aducă contribuția în ce privește uh, consolidarea democratizării în Asia. Aveți experiență în gestionarea crizelor, aveți misiuni de, de politici, comun de securitate și apărare, aveți Uh, misiuni de menținere a păcii prin care puteți să uh, contribuiți în Asia, în formurile existente la situația de acolo. Foarte, ca să fiu sinceră, uh, cred că Uniunea Europeană nu se dorește, nu dorește să se afișeze ca un competitor cu Statele Unite în plan militar. Așadar, cred că Uniunea Europeană trebuie să demonstreze Uh, uh, forță, în special în ce privește uh, economia, relațiile economice, politice de guvernanță, în ca model de, pentru anumite standarde de, de guvernare. Asia are multe de învățat de la Europa. Și Asia trebuie să-și formuleze propriile standarde. Deci în domeniul guvernanței, a, a reglementărilor, a, a legiferării, Uniunea Europeană cu siguranță că are ceva de demonstrat în regiune. Mulțumesc, doamna dr. Murray. Thank you for your question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Cred că rolul de echilibrare este cel în care Uniunea Europeană are o putere foarte mare. Uh, S-a vorbit înainte despre câteva din aceste subiecte. Uniunea Europeană nu are, de fapt, flotă în uh, Pacific în, și în Pacificul uh, asiatic, așa cum se întâmplă cu Statele Unite și nu toată lumea iubește Statele Unite. Există o istorie deja acolo. Uniunea Europeană nu este uh, deloc uh, providerul de securitate și nu este nici umbrela de securitate și acest lucru poate fi folosit în mod productiv. Istoria productivă, uh, istoria trecută din uh, epoca Bush și ceea ce părea să fie o atitudine antimusulmană din, din partea Casei Albe, a trebuit să apoi să-și spună cuvântul pentru Statele Unite. Ceea ce nu s-a întâmplat pentru Uniunea Europeană, unde dialogul a fost în continuare foarte important, dialogul intercultural și uh, tocmai această abordare soft, o abordare care poate fi folosită productiv, trebuie într-adevăr să își facă să-și poarte roadele și aici. Un al doilea punct important este un pact guvernamental, de guvernanță. În ciuda crizei, în Europa există în continuare o, o guvernanță foarte bună, se respectă drepturile omului și nu există respect pentru corupție, iar guvernele încearcă să abordeze strategia anticorupție și aici cred eu că Uniunea Europeană poate să facă ceva în această regiune, mai ales în țările democratice. Cred că poate să dezvolte o înțelegere mai bună a statului de drept prin dialogurile existente. Și uh, atunci când e vorba de țările, de exemplu, unele țări în care călătorim, uh, vorbim cu taximetriștii și aflăm foarte multe de la ei și ni se spune că, de exemplu, ei trebuie să lucreze până, în, până la 70 de ani din cauza unei lipse în sistemul social și din cauza faptului că există acum uh, nu există astfel de, de susțineri pentru persoanele care nu sunt privilegiate Um, așa cum se întâmplă în Europa, nu există scheme sociale cum sunt aici. Noi ne uităm la Uniunea Europeană așadar ca acea putere de reglementare a normelor. Toată lumea vrea să copieze aceste norme uh, care se regăsesc și în dialogul OMC. Cred că aici Uniunea Europeană poate să îmbunătățească um, să-și, să joace rolul de uh, guvernanță politică și socială în același timp și să intre într-un dialog cu țările democratice. Și în al treilea rând, comunitatea de afaceri. Cred că există un potențial foarte mare odată cu ASEANul și cu partenerii uh, de la ASEAN plus 3, adică Corea de Sud și China, pentru a avea într-adevăr un consiliu UE um, ASEAN un uh, Consiliu de Afaceri. Aceasta permite companiilor europene care vor să facă afaceri cu companiile din Asia să aibă acces pe piață fără să existe, de exemplu, delegații care să fie acompaniate de o delegație de afaceri, să fie un dialog business to business direct și de aceea este important să existe accesul la uh, achizițiile uh, Uh, la toate procesele de uh, implicare la nivel guvernamental. Și cred că acest dialog este foarte important. Uniunea Europeană ar putea să-l ofere, ar putea și în Parlamentul European uh, să intre într-un dialog și cu exportatorii de arme și să um, mențină această politică de embargo al armelor. Uniunea Europeană mai are ceva de spus și în ceea ce privește problemele legate de refugiați, nu pentru că neapărat experiența este perfectă, dar pentru că există o experiență în acest uh, domeniu al mișcării populațiilor, pentru că există cooperare de punere în aplicare a legilor, pentru că Uniunea Europeană are un rol important de jucat uh, și un potențial uh, foarte mare care nu a fost poate exploatat la maxim. Mulțumesc, Jonathan, te rog. Mulțumesc. Prima întrebare cu privire la percepția legată de Corea. S-a văzut în procesul de negociere o vedere a, la început, uh, privirea de ansamblu și imaginea Uniunii Europene era în scădere, dar acum lucrurile merg în sus și se vede că au existat uh, rezultate pozitive care s-au, uh, au avut repercursiuni și pe opinia publică. În al doilea rând, uh, Într-adevăr, aceasta este o chestiune care trebuie luată foarte în serios. Nu e vorba numai de modernizarea forțelor armate, ci e vorba de expansiunea flotelor navale. Bineînțeles că aceasta este un proces care este condus de China, care în momentul de față construiește mai multe flote de război decât uh, Națiunile Unite. Există și o însă o tendință de, uh, în acest sens militar în domeniul flotei și cred că trebuie să avem grijă când uh, livrăm arme către aceste țări. Eu am însă probleme să mă concentrez doar pe China atunci când vorbesc despre acest subiect și pentru mine nu există niciun motiv pentru care ar trebui să fie ridicat embargoul uh, de arme în momentul de față. Cred însă că ar trebui să existe multă grijă atunci când e vorba de um, livrarea de arme către India, pentru că India de multe ori se comportă într-un fel uh, foarte războinic, uh, mult mai rău decât China. Dacă China, de exemplu, are o politică față de Sri Lanka și uh, disputele teritoriale există în continuare cu Sri Lanka și cu Bangladeshul, um, și în India este, India este în aceeași situație. Așadar, am fost la am fost la un summit în domeniul aviației, în domeniul naval și al centra, în care se vorbea și de centrale, în care uh, se spunea că uh, se dorește construirea unei uh, centrale în sud, cred că trebuie să existe o privire de ansamblu pentru toate aceste proiecte, trebuie să existe un cadru și nu se poate ca toate lucrurile să fie văzute prin perspectiva embargoului de arme. Trebuie să existe un echilibru. Nu sunt însă de acord că se pot se pot face echilibrări fără o acțiune mai puternică. Asia așteaptă de la noi momentan ceva extrem de opac. De multe ori vedem reprezentanți care vin la Bruxelles pentru a cere declarații cu privire la Marea Chinei de Sud, însă aceasta nu este mai mult decât o declarație simbolică. Ei se uită la Uniunea Europeană pentru, mai ales pentru diversificarea comerțului, pentru ca China să aibă o poziție strategică în diferite industrii și ați văzut că foarte multe din aceste țări încearcă să echilibreze lucrurile, dar nu întotdeauna această echilibrare este cu adevărat uh, reală. Eu nu cred că se poate echivala un astfel de, o astfel de acțiune cu rolul pe care îl joacă Statele Unite în acea regiune. Nu trebuie să subestimăm pârghia pe care o avem la dispoziție prin astfel de acțiuni. Mulțumesc. În ceea ce privește dimensiunea armelor, mi s-a amintit, uh, mi-am amintit de un citat pe care l-am găsit de curând. E vorba de keynesianism militar dar vreau să dau deputaților și oamenilor din sală posibilitatea de a interveni, de a pune întrebări. Vă rog, uh, dacă deputații doresc să ia cuvântul, cu siguranță vă voi da cuvântul, sau alții, dacă doresc să ia cuvântul, vă rog uh, să vă, nu, să vă spuneți numele, pentru că pe deputații recunosc. Să ne spuneți și către cine doriți să vă adresați întrebarea. Cine dorește, deci, să înceapă? Please. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department of the Reprezint Departamentul de Politici al Parlamentului European și am o întrebare referitoare la această chestiune de echilibrare. Uh, pentru doamna Liwi. Vorbim despre echilibrarea influenței europene în regiune, dar Barona Ashton și secretarul de stat Hillary Clinton în iulie au emis o declarație comună privind cooperarea USUA în Pacific. Din punctul meu de vedere, nu mai vorbim de o echilibrare aici, fiindcă, într-un fel sau altul, am, ne-am situat de o parte uh, a acestei structuri și urmăm abordarea SUA. Deci nu mai putem vorbi de echilibrare. Aș vrea să știu care este percepția naseană a acestor declarații comune. Cum a fost această declarație din urmă primită de guvernele ASEAN? Mulțumesc, Ana Gomes, acum. Am avut conferința președinților în Consiliul European și de asta am uh, întârziat. Am explicat, spune domnul președinte. Îmi cer scuze însă că am ratat prezentările dumneavoastră, așa că poate întreb ceva ce a fost deja menționat. Aș vrea să știu însă ce părere aveți despre consecințele această intensificare a prezenței militare a Chinei, atât pentru Asia cât și pentru Europa. nu mă refer doar la implicațiile economice, ci această intensificare a prezenței, a tensiunilor în diferite com- conflicte. Cum percep această situație ceilalți actori de pe scena asiatică? Mai există încă o a treia întrebare în momentul de față? Se pare că nu. Prin urmare, să începem acum cu răspunsurile. Doctor Eu, vă rog. Mulțumesc! Când uh, Clinton și Ashton au făcut o declarație comună cu privire la Asia-Pacific, recunosc că nu prea multă lume a băgat în seamă declarația aceea. În același timp, însă, pentru mine, fiindcă eu am observat-o și am luat aminte la acea declarație, m-am gândit, ăsta nu e un semn bun, fiindcă percepția va fi că UE nu face decât să urmează, urmeze SUA și nu are poziția proprie. Și astfel se Uh, confirmă percepția că atunci când vorbim cu UE vorbim despre aspecte economici, dar în ceea ce privește securitatea, UE nu are poziția independentă, ci urmează mai degrabă ce face SUA. Dacă vrem să ducem lucrurile și mai departe, am putea să spunem că, încă o dată, uh, cel puțin din perspectiva mea aici, nu vorbesc în numele tuturor ascilor, ci um, din perspectiva mea de expert în domeniu, vă pot spune că uh, am simțit că Occidentul se unește împotriva Asiei. La asta m-am gândit eu când am văzut acea declarație comună, dar cum am spus, uh, trebuie să analizăm politicile și uh, Vă pot spune că, în mare, reacția la această declarație nu prea a existat în Asia. Mulțumesc! În ceea ce privește atenția din partea presei pentru acea declarație, dacă ea ar fi existat pe scară mare, um, cu siguranță s-ar fi concentrat în Beijing și cred că este foarte important pentru Uniunea Europeană să uh, aibă o abordare mai independentă. Sigur, recunoscând importanța SUA în regiune. Cred că S-au făcut multe lucruri bune de UE în secțiuni specifice. Um, nu cred că această gen de acțiuni comune consolidează lucrurile, ci mai degrabă le destabilizează. Uniunea Europeană are propria sa voce, dar nu este prea clară. Ar trebui să existe un software de cunoaștere a vocii pentru asta și deocamdată nu există uh, și consecințele acestei um, intensificări a prezenței militare um, se reprezintă într-adevăr niște probleme, mai ales având în vedere disputele teritoriale. Există provocări, există probleme și ceilalți jucători de pe scenă asiatică vor percepe uh, acel lucru ca pe ceva ce se acumulează și ar putea da naștere la probleme în timp și cred că UE ar trebui să fie conștientă de acest lucru. Trebuie să se monitorizeze de asemenea relațiile dintre Indonezia și Rusia în ceea ce privește armele și să vedem ce se întâmplă în țările ASEAN, în Cambodgia, Vietnam și Indonezia, de exemplu. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare foarte serios. În ceea ce privește acea declarație Ashton-Clinton, ce vă pot eu spune este că nu a decurs în urma unui proces complex de reflexie internă. Am primit câteva invitații din partea Washingtonului și apoi din uh, considerente de ordin uh, personal, să spunem, n-am făcut decât să ne alăturăm cererilor și să facem acea declarație. Modul în care a fost percepută de China, declarația aceea comună, a fost unul negativ, chiar foarte negativ și nu a făcut decât să ne slăbească credibilitatea diplomatică și încrederea de care ne bucurăm în Beijing. Alte țări din regiune confirmă faptul că nu a fost decât o demonstrație a lipsei de independență a Uniunii Europene în ceea ce privește securitatea și alăturarea la alegerile SUA întrebarea doamnei Gomes cu privire la uh, intensificarea prezenței militare a Chinei. Cred că asta este doar începutul și dacă um, interacționăm cu reprezentanții din Beijing, observăm că nu există nicio tendință de retragere. Din potrivă, conducerea chineză a recunoscut adesea în ultimii ani că și China trebuie să devină o țară care um, folosește oceanele, care trebuie să aibă capacitățile să își protejeze interesele din exterior. Dar nu cred că este cazul să dăm toată vina pe China, totuși. Trebuie să ne gândim că aceasta este o parte a problemei de securitate unde, implicat, unde sunt implicate și Statele Unite și că există interese geopolitice. De zeci de ani, americanii încearcă să-și păstreze controlul în Pacificul de Vest și să uh, păstreze acest uh, perimetru eurasiatic cât mai aproape de partea asiatică cu putință. Și uh, chinezii nu vor decât să schimbe acest lucru, să-l echilibreze înspre ei și uh, știu că vor putea deveni o putere cu adevărat de demne de luat în seamă dacă au capacități militare similare cu cele ale Statelor Unite în ceea ce privește mările. Deci această atitudine de beligeranță sau de revizionism al Chinei nu cred că e chiar așa. Din punct de vedere al Chinei, este mm, pură apărare întemeiată. Dar această dilemă a securității dintre SUA și China va deveni, va alimenta uh, conflictele din regiune. Este o dispută teritorială în Marea de Sud a Chinei, da, dar e mai degrabă o lipsă de Uh, încredere strategică ce există în China, la Beijing. Deci trebuie întâi să se construiască încredere între cele două hegemonii, să spunem, între cei doi giganți și cred că trebuie să existe negocieri mai largi, într-un cadru regional, multilateral. Și, uh, până la urmă, e un exercițiu ciudat de echilibrare, să spunem. Noi avem legături istorice cu Statele Unite, ca Uniunea Europeană, dar trebuie să înțelegem că interesele noastre geopolitice și aspirațiile noastre nu coincid întotdeauna în totalitate cu cele ale Statelor Unite. Thank you. Um... Sabine. Sabine Meyer, political advisor of... Sabine Meyer, consilier politic al grupului Verzilor. Noi am participat la de, o delegație ASEAN, la o reuniune cu secretarul general al ASEAN. Și în această întâlnire uh, secretarul general ne-a spus că foarte clar și respicat că societățile noastre nu trebuie să investească prea mult în, în armată, în servicii militare, pentru că conceptul nostru despre securitate ar fi unul diferit. Acum însă că discutăm din nou problema înărmării și armamentului, eh, se pare că și partenerii asiatici eh, Uh, o iau pe aceeași cale pe care au pășit și alții înaintea lor. Ar fi regretabil dacă s-ar confirma. Uh, dumneavoastră acum spuneați și chiar apelați la faptul să nu imităm Statele Unite, dar m-ar bucura și pe mine să aud că uh, în, în ASEAN, de asemenea, Uh, mai există păr față de o diferită abordare uh, militară strategică Și apoi vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră rolul uh, Uniunii Europene în Orientul Mijlociu. Mă gândesc mai mult la Iran decât la Palestina. Punctul dumneavoastră de vedere a fost interesant, chiar dacă nu îl împărtășesc. Deci, vreau să vă întreb în ce măsură uh, neimpunerea interesului european față de Iran ar putea să aibă implicații dincolo de Iran în ce privește aceste diferențe etnice dintre suniți și șiiți, uh, în ce măsură uh, credeți că poziția actuală a Europei ar putea să contribuie la escaladarea conflictului. Și o ultimă întrebare în legătură cu modificările climatice, deci un subiect cu totul diferit. Cum credeți că am putea să ne aliniem interesele pe, ace- pe această temă a modificărilor climatice? Aceasta este ultima rundă de întrebări, deci dacă vreți să mai puneți întrebări, atunci puneți-le acum, pentru că după aceea va trebui să mergem mai departe cu ordinea de zi. Doamna Gomes. On the perceptions... În ce privește diferitele percepții existente în Asia în legătură cu criza actuală europeană. Criză economică, dar și politică, de ce să nu spunem. Cum este văzută Europa acum? E văzută doar ca un fel de loc în care te duci să-ți faci cumpărăturile? Sau uh, există și unele virtuți strategice uh, ale Europei văzute dinspre Asia. Sigur că multe țări asiatice încă sunt afectate de criza financiară pe care au uh, trăit în 97. Au învățat ceva din această criză? au rezolvat chestiuni cu care suntem confruntați uh, acum, de exemplu, uh, prin um, uh, controlarea mai riguroasă a tranzacțiilor financiare? Și este Singaporul văzut în continuare ca o mașină de spălat bani și de evaziune fiscale? Vă rog. Thierry Jacob from the Secretariat of the... Din partea secretariatului Comisia FED o deosebire majoră între Occident, se spune așa, sau cel puțin Europa și uh, țările asiatice, e constituit, uh, se, uh, este uh, uh, cea cu privire la securitate, la protejarea drepturilor omului și așa mai departe. Și uh, tocmai acest aspect reprezintă principalul impas în re, relațiile noastre. Ne îndreptăm spre o lume multipolară. Asia susține pe drept că uh, situația actuală nu este favorabilă și este nedreaptă față de Asia. Așadar, cum vedeți evoluția sau posibilitățile de uh, soluționare a acestor contradicții? în, într-un sistem internațional global. Las. Mulțumesc, spune președintele, și mai adaug eu o ultimă întrebare. Revenind la comerț, în 2006, Uniunea Europeană își dorea să negocieze inițial un uh, acord de liber schimb cu regiunea ASEAN. Din mai multe motive și din cauza că anumite condiții nu s-au împlinit, uh, Eh, orientarea politică a devenit alta și iată acum negociem acorduri bilaterale de liber schimb. Există la nivelul eh, factorilor politici eh, ASEAN Uh, disponibilitatea de a reveni asupra acestei abordări actuale sau există, există vreo strategie în acest sens? Jonathan, vreți să începeți dumneavoastră? Question, uh, on what... ce privește uh, dezvoltarea militară a ASEAN, uh, uh, dacă analizați cheltuielile pentru proiecte militare uh, ale statelor membre ASEAN. Uh, nu cred că uh, lucrurile diferă de, de alte regiuni. Iar în ce privește fricțiunile și tensiunile dintre China și alte state asiatice, nici aici nu cred că există deosebiri foarte mari între acest soi de conflict și regiunea ASEAN în ansamblu în ceea privește a doua întrebare cu privire la rolul în UE în uh, Orientul Mijlociu și în Iran, situația este complicată. Nu cred că acum este momentul să uh, evaluăm, să știu eu, un deceniu de politică în domeniul, în domeniul relațiilor cu Iranul. Dar în ce privește statele uh, islamice din Asia de Sud-Est, cred că constatăm următorul lucru de fapt suntem, uh, resimțim ecoul politicilor SUA în uh, Orientul Mijlociu, dar încercăm uh, și de, aceea, și de aceea politicile noastre asupra Iranului au oarecare repercusiune și în ce privește celelalte state din Asia. Dacă vedem, mergem în China și întrebăm despre chinez, despre, chinez, despre criză, nu vezi că lumea s-ar împotmoli într-o criză? Toată lumea cântărește beneficii și costuri în permanență și și chinezii, să știți că în ce privește activitățile financiare, uh, încearcă să nu cumpere prea multe euro obligațiuni sau obligațiuni ale grecilor, pentru că nici nu vor să se împovereze prea mult. Ei spun așa, uh, voi europenii aveți o problemă, aveți probleme din cauza summiturilor și consiliilor și așa mai departe, dar tot cu summiturile și cu consiliile uh, veți rezolva această problemă. Dar chiar dacă noi, pe de altă parte, chiar dacă vom ajunge la o decizie Uh, într-un sens sau altul, trebuie să uh, ajungem mai întâi la un echilibru dintr-o situație mult mai dificilă și mult uh, mai negativă. Pe de altă parte, există o interdependență uh, între noi și ei. Ei, cred, uh, ei ne consideră pe noi fragili, dar ei se și percep uh, pe ei înșiși ca fiind o regiune uh, fragilă. Și atunci se pune problema coordonării uh, macroeconomice, uh, sprijinirea uh, de o parte și de alta a uh, procesului G20. Deci, până la urmă știm că suntem uh, cu toții în aceeași barcă, dar pe de altă parte, sprijinirea, susținerea unui model de guvernanță globală este totuși diferită de la o regiune la alta. O ultimă întrebare viza suveranitatea și rolul instituțiilor internaționale. Cred că majoritatea statelor asiatice se află, din punct de vedere al guvernanței, undeva unde ne aflam noi în anii 20 ai secolului trecut. Uh, da? Deci uh, controlul, uh, rolul statului în societate, uh, puterile statale sunt undeva pe acolo și sigur că Asia trebuie să evolueze în această chestiune și inclusiv în ce privința percepțiilor pe care le au de, de acolo în ce privește implicațiile statului, implicarea statului. Se observă că există o tendință de coordonare a eforturilor diferitelor statelor, state din Asia, dar există și un efort al puterilor asiatice de a crea canale proprii de comunicare cu statele latinoamericane, din Asia Centrală, state africane și prin aceste relații bilaterale, eh, sigur, eh, sunt, eh, sunt impuse dinspre acești mari actori, sigur, valorile lor proprie, ceea ce comportă un anumit risc. Deci, iată care sunt provocările în această relații internaționale. ASEAN. Uh, Mulțumesc. Vreau să răspund la întrebarea cu privire la abordarea securității de către ASEAN. Cred că majoritatea statelor au așa numită un fel de cadru uh, extins de securitate. Cred că în continuare ne uităm din punct de vedere al statului la securitate, Sigur că ne uităm la securitate mai mult din, din alte perspective decât din cele militare sau de apărare și de aceea noi subliniem dezvoltarea economică, dezvoltarea socială ca bază pentru securitate în acest uh, domeniu și deci încercăm să avem o abordare globală. Și bineînțeles când vorbiți uh, despre motivele pentru care în continuare a existat această cursă a armelor în în legătură cu China, e clar că este o chestiune de percepție. Percepția crizei financiare din Europa este pentru unii dintre noi uh, mai mult decât o criză financiară, e o criză socială prin care trec foarte multe societăți. Și aceasta este ceea ce trebuie să rezolvăm, de fapt. Știm că va trebui să treacă mult timp pentru a putea rezolva criza, din aceste motive, cred că criza financiară, de fapt, poate fi rezolvată mai ușor decât uh, cealaltă. Problema coeziunii sociale este însă una mai uh, gravă și multe societăți din Asia sunt uh, confruntate cu inegalitățile sociale, de exemplu. Ne uităm la provocările cu care ne confruntăm și din această perspectivă. Avem uh, probleme diferite, dar de fapt avem mereu același tip de problemă și încercăm să ne uităm, deci, la probleme din această perspectivă. Încercăm să învățăm unul de la celălalt, să intrăm într-un dialog, să încercăm să ne uh, gestionăm politicile din această perspectivă, să încercăm să învățăm unul de la celălalt. Bineînțeles că societățile noastre au istorii diferite, au o componență diferită socială, dar încercăm să învățăm unii de la ceilalți și să facem progrese în timp ce uh, noi trebuie în același timp să ne confruntăm deși și cu criza economică. Mulțumesc, doamnă dr. Murray. Mulțumesc, nu pot să răspund la toate întrebările pentru că la multe s-a răspuns deja. Criza a fost uh, ceea ce a ajutat întotdeauna Uniunea Europeană să continue integrarea sa. Același lucru și cu ASEAN plus 3 și cu criza economică și financiară. Toate lucrurile s-au extins după o criză. Sigur că răspunsul la o criză diferă în funcție de criza respectivă, dar există multe lecții pe care le putem învăța. Am văzut înainte, după felul, articole în care se spunea că Uniunea Europeană uh, poate să învețe Asia mai multe lucruri, dar acum vedem uh, că este nevoie de un exercițiu de modestie și poate chiar uh, Europa poate să învețe de la ASEAN uh, sau de la Australia aspecte legate de reglementarea bancară, de exemplu. Și nu numai, chiar și chestiuni care țin de suveranitate. Uniunea Europeană a semnat tratatul de cooperare cu uh, ASEANul, care are și o clauză de non-ingerență. Cred însă că Uniunea Europeană știe să își uh, asume răspunderea în momentul în care paradigma sa este pusă în pericol. Și cred că acesta este un mare avantaj. Nu sunt foarte convinsă că Uniunea Europeană va reuși va uh, trece spre o integrare regională, distrugând în același timp suveranitatea. Nu cred că așa va fi. Cred însă că nu putem să abordăm lucrurile uh, prin transpunere în ceea ce privește integrarea regională. Dar suveranitatea s-ar putea să rămână în continuare foarte importantă, tocmai din cauza disputelor teritoriale cu care ne confruntăm acum. Iată de ce mă bucur că ați subliniat aceste contradicții și complexități. Apoi, uh, acordurile bilaterale de uh, comerț. Uniunea Europeană are o agendă foarte puternică în acorduri comerciale bilaterale. Ne uităm, de exemplu, la Corea. Aceasta înseamnă că să se poate negocia. Au existat mai multe runde de negocieri cu Corea, de exemplu, și Uniunea Europeană a negociat bine, dar și Corea și cred că aceasta este în general un avantaj pentru interlocutorul nostru din uh, Asia. Pentru că așa uh, se pot uh, încheia acorduri comerciale nu numai cu ASEANul, ci și cu țări individuale, iar acorduri de parteneriat și cooperare, cum s-a întâmplat în multe cazuri, sunt și ele valoroase. Uniunea Europeană folosește un regionalism selectiv, adică uh, folosește acordurile comerciale atunci când trebuie și când este mai potrivit, folosește acorduri bilaterale. Mulțumesc! Și astfel am încheiat această audiere. Există pe prevăzut, sunt prevăzute și concluzii, dar nu mai avem timp de concluzii. Vreau de aceea să vă spun că sper să putem continua această discuție. Vreau să mulțumesc celor trei invitați pentru prezentările lor. Vreau să vă mulțumesc și pentru că ne-ați permis să învățăm de la dumneavoastră și uh, vă mulțumim uh, prin aplauze tuturor. Correct. Correct. Certainly